Hello everyone, good evening. Hello Bună seara tuturor. V-aș ruga să luați loc pentru a putea să începem reuniunea din această seară. Știm cu toții că avem un vot în această seară. Este o reuniune normală a comisiei noastre, deci aș dori să vă întreb dacă sunteți de acord cu proiectul de ordine de zi, dacă nu există nicio obiecție, Ordinea de zi este adoptată. Vă mulțumesc. Aș dori să vă spun că am avut primul dialog tripartit în ceea ce privește schimbarea utilizării terenurilor LULUCEF, data de 19 octombrie. Am avut un prim schimb de opinii pe subiectele cele mai importante din punct de vedere politic din această propunere. Discuțiile au pornit de la poziția Parlamentului European adoptată în data de 13 septembrie. Am discutat de asemenea și abordarea generală a Consiliului din 16, adoptată în data de 16 octombrie. S-au prezentat cele două poziții, nu s-a discutat uh, pe fond și s-a decis ca majoritatea chestiunilor să fie examinate la un nivel tehnic cu ocazia celei de-a doua reuniuni tripartită și o să vă țin la curent cu evoluția negocierilor. Și acum putem să trecem la principalul punct de pe ordinea de zi, votul pe marginea propunerii de directive privind uh, promovarea utilizării energiei din surse um, regenerale. Este vorba de o reformulare a acestei directive. Raportor este domnul Aicaut și v-aș ruga să faceți liniște pentru că nu, dumneavoastră, domnul Eichhout, o să aveți cuvântul, pentru că este raportul dumneavoastră, însă colegii dumneavoastră ar trebui să fie mai uh, liniștiți. Văd că socialiștii sunt puțin guralivi în această seară. Sunteți îngrijorați? Atunci v-aș ruga să totuși să faceți liniște. Începem cu amendamentul de compromis 1. Cine stă pentru? Împotriva. Cred că trebuie să verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. Um, hmm, there's a problem, a technical... Se pare că avem o problemă tehnică, deci sper că aveți răbdare până vom găsi un uh, tehnician care să ne ajute. Yeah. No. I'm sorry, we just have to wait because it's. Uh, pare rău, dar trebuie să așteptăm. Sistemul ne dă informații contradictorii pentru că este reuniun, uh, sala unde de obicei se reunește grupul politic ALDE. You are ALDE?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 It's out of my hands, so we have to wait a bit. Trebuie să așteptăm puțin până când va ajunge tehnicianul în cabina sa pentru a schimba setările ALDE cu setările pentru Comisia ENVI. I mean, it's out of my hands. I know maybe you want to finish quicker, but uh, what can I do? Îmi pare rău. Știu că poate dorea să termină mai repede, dar nu avem altceva, altă opțiune.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 Okay, thank you very much. Let's try an, uh, again. Yes, Madam. Doamna Builder. Mm, cer scuze, am venit în fugă și mi-am uitat cartela de vot în plenară. Asistenta mea încearcă să o aducă, va ajunge la un moment dat. Okay. We have two cases, so we'll have to count to mai sunt și alte două cazuri de care va trebui să ținem cont. Când vom avea, vom avea vot uh, electronic, vă rog să-mi uh, indicați cum doriți să votați. Deci, revenim, dragi colegi, la amendamentul de compromis 1. S-a deschis votul. We vote electronic. Vot electronic. It's uh, plus two in favor. ECR. Este un vot în plus la ECR. Acum e în ordine. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul 3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 What page? Around page 6, amendment 391. Amendamentul 391. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri. Verificăm. The vote is open. S-a deschis votul. Can, can anyone indicate me Um, Peter, can you indicate? Peter, poți să-mi spui cum votăm? So the vote is closed. S-a închis votul. It is adopted. Se adoptă. Uh, 394, who is in... 394. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 397 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 398, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 402 pentru, împotriva. 403 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 404 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 404 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. S-a închis votul, se adoptă. Patruste șase pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 407 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 408 pentru, împotriva, abțineri, verificăm 408, s-a deschis votul. Peter. S-a închis votul. Se adoptă. Patruste zece. Cine stă pentru? zece împotrivă, abțineri, se adoptă. 411 este caduc. 412, cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 413. 414. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 416 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 30 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 415 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 418 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 420 împreună cu 421. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm 420 și 421. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 422. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 423. Pentru? Împotriva abțineri se respinge. 424. Pentru? Împotriva abțineri se respinge. 425. Pentru? Împotriva abțineri se respinge. 426 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 427 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. We move around page 15 for the compromise 4A. Pagina 15, compromisul 4A. Cine este pentru? Împotriva? abțineri. Verificăm amendamentul de compromis 4. S-a deschis votul. And it is uh, closed. It is rejected. Se închide și s-a închis votul și a fost respins. Amendamentul de compromis 4B. Cine este pentru? Vot electronic. Este un amendament de compromis. Cred că este mai bine să verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. Rejected. Se respinge. So welcome to the amendments. Deci, bun venit amendamentelor. Votăm amendamentul de compromis 6, în primul rând. Cine este pentru? Vă mulțumesc foarte mult. Împotriva abțineri se adoptă. Blocul A de la 465. Cine este pentru blocul A? Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 464. Deci, patru amendamente, 464, 466, 75 și 76. Cine este pentru acest bloc de amendamente? Împotriva abțineri se resping. Doriți să verificăm, s-a deschis votul. The vote is uh, closed. S-a închis votul. It is rejected. Se respinge. 31. 31. 31. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 467 pentru. 467 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 468 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 469 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 470 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 471 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 472 pentru. Nu, acesta devine caduc. Tre- 32, cine este pentru? Împotriva abțineri să respinge. 480 481. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 477. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Verificăm s-a deschis votul. The vote is closed. It is adopted. Which one? 482. Who is in favor? Se adoptă. 482 pe, pentru. 482. Împotriva, abțineri, se respinge. 483, cine este pentru? Împotriva,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 485, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 486 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 487 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 488 pentru, împotriva abțineri se respinge. 489 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 490 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. The vote is open. S-a deschis votul. And it's closed. It is... S-a închis votul, se adoptă. 491. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 492. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Verificăm 492. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul, se adoptă. 493 pentru, împotriva, Abțineri. Verificăm și amendamentul 493. Nu am văzut uh, cum au votat cei din altă. Vote, vote is closed. S-a închis votul. Adopted. Se adoptă. 494 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 495 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 496 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 497 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 498 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 499 pentru, împotriva, abțineri, Verificăm amendamentul 499. S-a deschis votul. It's closed. S-a închis votul. Se adoptă. 500 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 501 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Putem să verificăm, dacă doriți. 501 s-a deschis votul. And it's closed. S-a închis votul, a fost respins. 502 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 503 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 504 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 505 și 33 împreună. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 34 este caduc. 506. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 508 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 509 pentru, împotriva abțineri se respinge, 510 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 511 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 512 pentru, nu este caduc. 35 împreună cu 513 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 514 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 515 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 516 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 517 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm amendamentul 517. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. 518 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 519 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Vot pe părți la amendamentul 520, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se respinge. 521. 521, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge. 36, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Era împreună cu 522 și acum con- continuăm cu 523. Cine stă pentru, împotriva, abțineri se respinge. 524 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 525 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 526 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 527 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 528 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 529 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 530 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 531 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 532 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 533 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 536 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 534 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Verificăm 534, s-a deschis votul. And closed. S-a închis votul, se respinge. 535 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 537 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 538 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 539 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 540 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 541 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 543 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 542 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 544, 45 și 46 sunt identice. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri sunt respinse. 547 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. Which one? Don't go too far. 558. 558. 558. Pe pagina 27 la mine, deci cam pe acolo. 558. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 551 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 552 și 554 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Se resping. 559 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 560 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 561 e caduc. Este 65. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 566 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 567 și 315 pentru, împotrivă, abțineri se resping. 568 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 569 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Sunt trei amendamente identice, 578, 1074. Cine e în favoarea acestui bloc? Împotrivă? Abțineri, se respinge. Vreți să verificăm? Ok. Hai să verificăm. Deci verificăm acest bloc care începe cu amendamentul 578. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 38 și 83 împotrivă, abțineri, se resping. 571 pentru, împotrivă, n-a fost clar. Vă rog încă o dată, 571, cine pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, 571, nu pot să-mi dau seama. Se adoptă. Trecem cu o pagină mai în față, la 580. Cine e pentru 580? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 581 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 579 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 583 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 584 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 585 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 588 și 589 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 591 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 592 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 590 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 587 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 594 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 594. S-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge. 596, 593 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 590 5 e caduc, 597. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 601 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 602 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 603 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 604 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 598 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 599 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 600 pentru. E identic. Ok. 614 pentru, împotrivă, abțineri. N-am văzut PP-ul, încă o dată vă rog, 614 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 615 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 617 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 619 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 42. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 620 pentru. Aia era identic. Da, era pe altă pagină. 621 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 623 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 616 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 622 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 624 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 625 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 626 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 627 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 628 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 629 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 45, 45 pentru, împotrivă, abținere, se respinge. 631 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. 632 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 632 s-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. 633 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 634 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46, 639 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 630 Trecem puțin mai în față la 640 pentru E caduc și acesta? E caduc. șase patruzeci și unu, șase patruzeci și doi pentru împreună, împotrivă, <laughs> abține, se adoptă. 648 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 643 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 644 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 645 Trecem la 649 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 650 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 652 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 651 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 653 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 654 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 655 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 656 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 657 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 48, 49, 50 împreună, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem puțin mai în față. La 665, 66, 67 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm acest bloc. Știu că sunteți obosiți, dar trebuie să ridicați mâna ca să pot să văd bine cum votați. S-a deschis votul, s-a închis. Se adoptă. N-ați ridicat mâinile, de asta n-am putut să văd. Dacă adoptați uh, amendamente, putem să progresăm. E bine. Acum, de exemplu, trecem la 677. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm? Verificăm. 677. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se adoptă. de 78 cine pentru, împotriva, abține se adoptă. 679, 680, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Se resping. 681 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum trecem la compromisul 5A. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri. Verificăm. Compromisul 5A s-a deschis votul. S-a închis și se respinge. Really? Ok, compromise 5B. Bine, compromisul 5B atunci. Cine e pentru? Sau haideți să votăm direct electronic, 5B. Pentru că e foarte strâns votul. S-a deschis votul la 5B. And it's... Please vote. You didn't vote all of you. 5B. It's closed. S-a închis votul. Adopted. Wow. Se adoptă. Mulțumesc. Bun. Trecem mai departe. Page 60? 60, yes. Because compromise 6 was also Page 62 or something. Compromise 7. Compromisul 7, pe la pagina 62. Cine pentru compromisul 7? Vă rog, vă mulțumesc, se adoptă. Compromisul 8. Cine pentru? Cine împotrivă? E un compromis, deci vreau să vedeți numerele. S-a deschis votul. Se adoptă. Amendamentul 980. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 981 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul 2B. Se pare că ar fi caduc. Compromisul 2A. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Deci trecem din nou pe pagina 73 Amendamentul 984. Cine pentru? 984. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 985, 986 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 987 cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 988 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 989 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 990 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 991 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 992 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 992 s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. 993, 94, 95, vot în bloc, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 996 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 997 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 998 pentru, împotrivă, abține, se respinge, 999 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Zece zero doi. Cine e? Pentru zece zero doi. Împotrivă, abțineri, se respinge. 10.03 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să votăm încă o dată, vă rog. 10.03 cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10.04 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10.05 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10.06 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10.07 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10.08 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1009 pentru. Împotrivă. 1009. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 10.10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10, 11 până la 10, 13. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. 10, 14. 10, 14. Cine e pentru? Împotrivă. Abține, se respinge. 10-15 pentru, Împotrivă. abține, se respinge. 10-16 pentru, Împotrivă. abțineri, se respinge. 10-19 pentru împreună cu 10-20 împotriva abțineri se respinge. 1021 pentru împotriva abțineri se respinge. 1022 pentru împotriva abțineri se respinge. Acum un vot în bloc. Sau în fine, mai degrabă identice, spune președinta. 1023 până la 1026. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum, următoare caduc. Acum vot separat în legătură cu propunerea comisiei. E vorba de două părți. Prima parte. Cine este pentru prima parte? Împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 1028 pentru, împotriva, abținere, se respinge. S-a cerut verificare la 1028, verificare prin vot electronic, votul s-a deschis. Acum votul s-a închis. Se adoptă 1029, 1030. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 1031 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Acum vot în bloc, 1032 până la 1035, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. passing. We move where this is adopted, yeah? Or it was, hmm? 1041. 1041. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1042. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum 1045. Pentru împotriva, abțineri, să vedem, 1045, verificăm prin vot electronic. Votul s-a deschis. It's closed. Adopted. S-a închis și se adoptă. 1046 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 82 in favor. 82 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Acum 1049 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. ...1053 și 1064 împreună, cine este pentru, împotrivă, ne abține să respinge. Sau acestea două sunt respinse mai degrabă. 1054 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 1054, votul s-a deschis. Achis și se adoptă. Was it... 1058 1021 a fost adoptat sau nu, întreabă președinta? Ok, then we vote on... Bun, deci supun la vot 1058. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 1059 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 1060 pentru? împotrivă, abține, se respinge. 1061 și 1063 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 1062 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 1065 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 1066 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Avem un vot în bloc acum. 1067 până la 1070. Deci până la 1070. Cine este pentru? Deci vot în bloc, cum spuneam. Cine este împotriva, abține, se adoptă. Doriți să verificăm acest ultim vot. Foarte bine, votul electronic s-a deschis. și votul s-a închis și se adoptă. O 1072, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 1073, pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. Acum votăm, uh, mai avem de votat 1104. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum 1097 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. O secundă, spune președinta, trebuie să verific ce vot urmează. Let's vote on it and we can delete it <laughs> afterwards. It was rejected. 1098. 1098. Cine este pentru? <clears throat> Potriva. Abțineri. Se respinge. 1099 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 1100 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1101 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1102 <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1103 pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. 1107 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 1108 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 1109 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 1110 pentru împotrivă abțineri se uh, respinge. 1111. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 84. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 85. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 86. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 88. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 89. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, amendamentul 120 și 121 împreună. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 124 pentru, împotriva abțineri se respinge. 125, mă scuzați, 126 pentru, împotriva abțineri se respinge. 120, da, întrerupere, intervenție fără microfon din sală, se cere verificarea probabil. În fine, 127 urmează, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă 129 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 133 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 134 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 135 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Amendamentul 6. Nu spune președinta. Ba da, totuși spune președinta. Deci amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. unu pentru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 Împotrivă. Ba nu este caduc, spune președinta, este caduc. Foarte bine. Atunci trecem la 152. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 154 și 155, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 157 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 158 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 159 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă amendamentul 8 pentru, împotriva obțineri se adoptă. 161 pentru, împotriva obțineri, cine se opune? 161, vă mulțumesc, de deci se adoptă. 163 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 166 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 167 pentru, împotrivă, obțineri se adoptă. 168 pentru, împotrivă, obțineri se adoptă. 169 pentru, împotrivă, obțineri se adoptă. 174 pentru, împotrivă, 174, așadar, cine este pentru? împotriva obținerea se respinge. cine este pentru, împotriva abțineri se respinge. 191 pentru, împotriva abțineri se respinge. 192 pentru, verificăm să cere verificare 191, votul s-a deschis. Cum votul s-a închis? respinge. 192 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 193 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abținere se adoptă. 199 pentru, împotrivă, abținere se adoptă. 206 pentru, Secundă, spune președinta, să vedem ce urmează acum. We have to vote on amendment 200. Who is in favor of... Pune vot amendamentul 200. Cine este pentru 200? Împotriva abțineri se adoptă. Apoi 206. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 207 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 208, 209, 210, cine este pentru? împotriva, abțineri, se respinge. trei. Acum, 13 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Doriți verificarea 13? Bine, verificăm prin vot electronic, votul s-a deschis. Acum votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul, să vedem, care urmează. 213, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. ...219, 219 pentru, împotriva abțineri se respinge, 220 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 221 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 222 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 223 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. patru pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. unu pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 258 pentru, împotrivă. Deci 258 e caduc, mă scuzați, spune președinta, deci 247 mai întâi, de fapt. 247, cine este pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. Îmi scăpase. Acum 258, cine este pentru, împotrivă, abținere. Verificăm la 258. S-a închis și se adoptă. 159 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 260 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 178 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. nouă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Și asta e, am ajuns la votul final. Votul final, vot electronic. S-a deschis, dar nu, cineva dorește să ia cuvântul, vă rog. Domnul Herbrandi, mulțumesc, doamnă președinte. Nu ne acordați, vă rog, câteva minute înainte de votul final? Câte minute, spune, întreabă președinte? O, trei minute, ar fi suficient. Vreți să vă consultați? Două minute, bun. Uh, acum să întrebăm și pe restul uh, colegilor. Da, două minute, dar vă rog să nu plecați, că urmează votul final. Well, I, the two minutes are up. Bun, spune președinte, au trecut uh, cele două minute, deci vă rugăm să luați loc ca să putem ajunge, să putem trece în sfârșit la votul final. Și acum votul s-a deschis. vote votul s-a închis și se adoptă. Felicitări, felicitări tuturor! Cu asta, și cu asta am încheiat reuniunea din această seară. Ne revedem mâine la plenară, nu la Envy. Vă mulțumesc, noapte bună!